Credem că ar trebui să ne pronunțăm și noi în legătură cu Ucraina. Ambasadorul Ucrainei și domnul Vigan vor veni, deci persoana care uh, este persoana responsabilă în cadrul SEAE. Deci vă mulțumesc pentru uh, faptul că sunteți de acord. La comunicări nu am nimic de spus, trec la voturi. Avem avizul colegului Eller. Domnule Eller, doriți să interveniți? Mulțumesc. Nu vreau să vă plictisesc prea mult cu comentariile mele. Ceea ce vreau să vă spun e că E prima oară când avem această abordare comună între SEDE și AFET, uh, când dorim să acționăm împreună în ceea ce privește uh, politica externă. Știți că anul trecut s-au desfășurat unele activități care au fost absurde. Jumătate din operațiunile întreprinse au dat greș, iar multe operațiuni nici măcar nu au putut să înceapă. Știți de asemenea că și unele misiuni uh, la graniță, ca cea din Georgia, au avut probleme sau ca cea din Ucraina, cea care era prevăzută. A trebuit de asemenea să organizăm o licitație publică pentru vehiculele armate, a durat un an și până la urmă am avut șapte tipuri de vehicule diferite, de culori diferite și totul a trebuit să se anuleze. De aceea e important să luăm totuși niște măsuri concrete de ajutor. Țin să mulțumesc și colegilor de la Comisia de Bugete. Am spus că nu este vorba despre un aviz, ci despre modificarea sumelor prevăzute în buget pentru a putea oferi mai multă credibilitate misiunilor Uniunii Europene. Vă mulțumim, domnule Eller. Mai dorește cineva să intervină? Nu, atunci putem trece la vot. Cine este pentru amendamentul 2? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 1 devine caduc amendamentul. Vot electronic acum. Se încheie vot, deschidem votul. Se închide votul. Două abține, trei voturi uh, împotrivă, 44 de voturi pentru. Felicitări domnului raportor. Deci, iată, doamna Gresle va avea ceva de consumat, să zicem așa. Trecem la punctul 4 acum de pe ordinea de zi. Descărcarea pe 2013. Serviciul de acțiune externă. Aneli Iatenmachi este raportoarea. Însă domnul Austrevicius ne va prezenta acest raport. Știm cu toții cât de Uh, priceput este dumnealui în acest domeniu. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Colega mea, Aneli Iatenmachi, din păcate nu a putut să vină astăzi la ședință, de aceea m-am sărcinat să vă fac eu prezentarea. Doamna Iatenmachi dorește în primul rând să le mulțumesc diferiților colegi din toate grupurile politice pentru contribuțiile la ambele avize. Dumnezeu sprijină majoritatea amendamentelor înaintate. Aneli se bucură că există o înțelegere comună între majoritatea grupurilor politice majoră. Al doilea rând, salută scăderea ratei de erori materiale la rubrica 4, însă totuși neajunsurile legate de uh, cheltuieli uh, există în continuare astfel de neajunsuri. Aneli recomandă instituirea unei noi proceduri pentru a evita erorile și pe viitor. Mai mult, este îngrijorată foarte mult de acuzațiile de corupție la adresa EULEX Kosovo. Dumnezeu se așteaptă ca rezultatele anchetei să fie făcute publice cât mai repede, deoarece Parlamentul, ca autoritate bugetară, trebuie informată. Trebuie informat frauda și corupția nu trebuie tolerate. Aneli salută faptul că în al treilea an financiar SAE continuă să-și implementeze bugetul fără erori majore. Totuși, colega noastră își exprimă îngrijorarea în legătură cu dezechilibrele geografice și um, între sexe în ceea ce privește personalul SAE. Este îngrijorată de asemenea și de structura de conducere din cadrul SEE, SEAE și de asemenea îngrijorată de faptul că um, posturile cu grad ridicat sunt cele care au precădere în această structură. După părerea dumneavoastră, e nevoie de o bugetare inteligentă pentru a crește coerența activităților SEAE. E tot ce dorește să ne spună colega noastră, Aneli. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Doamna Gabriel, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Atenmachi pentru proiectele de aviz foarte bine formulate și care țin cont de principalele elemente. Referitor la descărcarea pentru comisie și agențiile executive, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție fermă în ceea ce privește cazurile de corupție. Referitor la EULEX Kosovo, trebuie să respectăm imparțialitatea anchetei în curs și să nu ne exprimăm în prealabil legătură cu rezultatele acestei anchete privind corupția. Le mulțumesc colegilor pentru amendamente, mai ales cele care doresc să încurajeze economiile printr-o mai bună coordonare și partajare a activităților și cele care doresc o mai bună gestionare a fondurilor. Ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru SEAE aici există dificultăți în a gestiona uh, cererile de ofertă. Trebuie sprijinit de asemenea biroul de la Bruxelles. Delegațiile trebuie să se bucure de sprijin pentru a respecta mai bine cerințele financiare și pentru a se putea concentra pe munca lor și anume să reprezinte Uniunea Europeană. În ceea ce privește celelalte amendamente, nu cred că există greutăți, cu excepția amendamentului 6, care, după părerea mea, contravine poziției uh, pe care o va adopta PP-ul. Însă urmează acum și discuțiile și încă o dată le mulțumesc colegilor pentru amendamente și o felicit pe doamna raportor pentru munca excelentă. Doamna Luzing, mulțumesc. În principiu pot să-i dau dreptate doamnei Atenmachi în multe privințe, însă să nu uităm care este poziția noastră generală în legătură cu politica europeană de acțiune externă și de apărare. În ceea ce privește acuzațiile de corupție la adresa EULEX Kosovo, știți că s-a organizat de curând o audiere și în curând vom trage niște concluzii. Cât despre SEAE, trebuie să insistăm asupra cerințelor noastre de a se pune la dispoziție contractele de licitații publice. Ce se întâmplă? Colaboratorii SEAE sau directorii birourilor Uniunii Europene sunt cei care sunt responsabili de cheltuirea bugetelor pentru aceste biori. Însă știți că din cauza reglementării SEAE nu putem controla niciodată um, aceste cheltuieli, noi cei de la COCOBU. Însă noi a, avem practic acest drept de a, a, um, a reviza, de a controla aceste costuri. E dreptul nostru esențial. domnul Austrevicius, punctul 5, bugetul comisiei. Hm? Ah, das war auch für die Kommission. Das war alles zusammen. Gut, dann ist das umso besser. Ați spus dumneavoastră să referă și la comisie, cu atât mai bine. Atunci, cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni?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 Poate că dumnealui ar putea deja să înceapă cu prezentarea inițială. Cei 30 de morți de la Mariupol de sâmbătă din observațiile celor de la OSCE deci reprezintă un eveniment uh, îngrozitor uh, cauzat de separatiștii înarmați cu arme rusești. Cei patru miniștri de externe trebuie să încerce din nou să se uh, reunească. Retragerea armelor grele reprezenta una din condițiile stabilite de șefii de stat și de guvern pentru ca acești patru miniștri să se poată întâlni. Condițiile, după cum vedeți, uh, nu s-au respectat. Prin urmare, dat fiind că cuvântul dat nu a fost respectat, uh, nu mai există posibilitatea deci de a organiza aceste întâlniri. Acum se încearcă, practic, câștigarea întregii zone din uh, Albia Donului și stabilirea unui uh, coridor terestru către Crimea. Știm că la Mariupol rezultatele electorale au fost uh, uh, tipice, știți de asemenea că există și orașe care nu doresc să se rusifice în această zonă. Mariupol este însă un oraș cu intenții proruse. Deci intențiile de la vot acolo au fost clar. Deci nu putem vorbi despre eliberarea rușilor care uh, locuiesc acolo. A fost practic uh, uh, o agresiune uh, gratuită. Nu știm dacă separatiștii care dețin uh, pașaport rusesc vor revendica ce s-a întâmplat sau dacă acum ei nu fac decât să-și pregătească terenul pentru o altă operațiune de uh, mare anvergură. Deci va trebui să vedem care poate să fie soluția definitivă. Însă, din păcate, noi trebuie să ne dăm seama că lucrurile nu se termină, din potrivă, ne îndreptăm către o criză din ce în ce mai gravă și faptul că a fost convocată această reuniune extraordinară a Consiliului de Ministri de Externe ne arată cât de gravă este această criză. Deci concluziile la care putem ajunge sunt foarte negative. Ce înseamnă toate acestea? Ideile care erau în documentul SEAE pentru Consiliul de Ministri în legătură cu niște eventuale negocieri cu Rusia rămân acum undeva pe planul 2. Știți că și noi, cei din Parlamentul European, ne doream ca treptat să se pună în practică acordul de la Minsk, ne doream să suspendăm încet, încet acțiunile la adresa Rusiei, însă acum a avut loc o răsturnare de situație și uh, e clar că se vor prelungi acum sancțiunile la adresa Rusiei. Cel puțin asta se desprinde din reacțiile Consiliului de Ministri. Înainte să se întâmple evenimentele de sâmbătă, în Consiliul de Ministri tonul era puțin diferit, însă între timp se dorește din nou o prelungire a acestor sancțiuni și, de asemenea, se dorește ca aceste sancțiuni să fie uh, din ce în ce mai dure. De asemenea, îi se va cere Comisiei Europene să elaboreze o, un set nou de sancțiuni, mai ales în domeniul financiar, deoarece, uh, practic, uh, în acest sector rușii pot fi loviți cel mai crunt. De asemenea, să nu trecem cu vederea ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova. Mulți zic că Moldova ar putea să fie următorul uh, pion pe care și-l dorește Rusia. Deci părticica de pământ între Odessa și Moldova e foarte, foarte redus. Deci, practic, se pare că asta își doresc și se pare că luptele se vor uh, extinde din ce în ce mai mult. Deci ziua de astăzi s-a văzut clar cine are intențiile uh, de război aici. Și asta o spun clar separatiștii. Deci se știe acum foarte clar că din Rusia um, se trimite um, armament greu, însoțit de personal uh, specializat care oferă consiliere în legătură cu utilizarea acestor arme. De asemenea, avem trupe rusești staționate în Ucraina. Asta este situația actuală, cel puțin din cât am fost eu informat. În momentul de față ne dăm seama că orice formă de optimism pe care puteau să aibă unii, inclusiv doamna Merkel, uh, e practic uh, imposibil acum. Deci nu avem cum să, să, mai, să mai negociem. în uh, situația actuală, văzând ceea ce se întâmplă acum. Atâta timp cât dreptul internațional este călcat în picioare, nu avem cum să ne întoarcem la o masă a negocierilor cu Rusia. Asta este foarte clar acum. Și trebuie să insistăm asupra acestui lucru pentru ca la Moscova să nu existe impresia că pot uh, practic uh, uh, avansa pe ambele terenuri, deși a negocierilor cu UE și a agresiunii în Ucraina. Domnul Vigand a ajuns. Domnul Elisev, ambasadorul Ucrainei, ne va face acum o prezentare în legătură cu modul în care vede situația, după care domnul Vigan ne va face o scurtă analiză, iar noi vom începe atunci o dezbatere. Stimate domnule ambasador, aveți cuvântul. Yeah, thank you very much. Dear Mr. Brock. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Brock, domnilor și domnilor deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați inclus chestiunea Ucrainei pe ordinea de zi a Comisiei AFET. Într-adevăr, am avut mult de suferit de pe urma comportamentului și a politicii agresive și expansioniste a Rusiei. Atacurile cu rachete au afectat familiile noastre, mii de persoane și-au pierdut locuința și a, trebuie să cerșească acum. În ultimele zile, Ucraina s-a confruntat cu acte teroriste de neacceptat. În primul rând, uh, explozia unui autobuz uh, din, uh, dintr-o regiune, după aceea un al doilea atac și acum, iată, în sfârșit, în Mariupol. Iată de ce 30 de persoane au murit, printre care și copii, și peste 100 de persoane au fost rănite, în timp ce 12.000 de persoane se aflau în zona bombardată. Toate aceste evenimente au loc în timp ce uh, cei uh, din Republica de la Donetsk afirmă că ofensiva împotriva Mariupolului ar fi cel mai bun uh, tratament pe care l-ar putea obține pentru victimele lor. Nu s-au manifestat niciun fel de condoleanțe sau critici față de aceste acte din partea Rusiei. Domnul Lavrov spunea că dacă Kiev ar fi acceptat planul de pace, așa numitul plan de pace al domnului Putin, atunci toate aceste evenimente tragice probabil că n-ar fi avut loc. Un scurt comentariu. Acest așa numit plan de pace al lui Putin însemna practic ocuparea teritoriului ucranian și pierderea suveranității în această zonă. Deci mă întreb dacă această declarație a domnului Lavrov nu este practic o declarație de război directă, pentru că dacă Rusia nu ar fi încălcat suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, atunci nu ar fi existat un conflict în armat în Europa. Dacă s-ar fi respectat condițiile acordului de la Minsk, nu ar fi existat morți în Ucraina. Dacă Rusia nu ar mai fi intervenit pe teritoriul nostru cu vehicule militare și cu trupe trimise, nu ar mai fi existat uh, posibilitatea de a afecta um, locuințele oamenilor de către organizații teroriste. Serviciile noastre secrete dețin dovezi că Rusia a fost implicată în pregătirea actelor teroriste în sediul de la Odessa, Hargin, Nikolaev și e clar că Rusia nu numai că oferă trupe și arme, ci exportă pur și simplu terorism. Evenimentele de la Mariupol, alături de alte tragedii nenumărate, au arătat încă o dată natura teroristă a celor din Republica de la Donetsk și Lugansk. Chiar ieri, guvernul nostru a cerut să intervină Tribunalul de la Haga pentru atentatele teroriste din 2014-2015, crime împotriva umanității, și să considere această republică de la Odesca și de la Oganska organizații teroriste. Iată de ce a sosit momentul să se lupte la nivel internațional față de aceste organizații. Rusia oferă trupe și Um, arme foarte sofisticate pentru a susține aceste atacuri și deci deține responsabilitatea totală pentru escaladarea violenței și pentru victimele nevinovate uh, din toate aceste regiuni și din multe sate și orașe ucrainiene. Chiar în acest moment, în timp ce vorbesc aici, ostilitățile continuă în regiunea Donetsk. Iată de ce Ceea ce trebuie să facă Rusia în următoarele ore sunt următoarele lucruri. În primul rând, să își asume responsabilitatea pentru a pune capăt ostilităților. Iată de ce președintele Rusiei ar trebui să se implice în mod personal și să condamne public teroriștii pentru evenimentele de la Mariupol și să-i condamne pentru că nu au respectat acordul de pace de la Minsk. În al doilea rând, Rusia ar trebui să ceară teroriștilor să respecte încetarea focului. În al treilea rând, să ia legătura cu grupul de lucru pentru retragerea trupelor, așa cum se arată în memorandumul de la Minsk din septembrie 2014. În al patrulea rând, să se asigure că se retrag armele teroriste din zone. În al cincilea rând, să dea un ordin trupelor rusești pentru a pune capăt ofensivei și pentru retragerea trupelor de pe teritoriul ucrainian. 6. Să se pună capăt transferului de echipament militar personal în estul Ucrainei. 7 să nu împiedice autoritățile ucrainiene pentru reinstaurarea suveranității la granița cu Rusia și pentru restabilirea unui control total în regiune sub controlul OSCE. Și ultimul punct, să se dea drumul tuturor ostaticilor și să se asigure tratamentul lor în conformitate cu dreptul internațional. Teroriștii susținut de Rusia trebuie să implementeze imediat acordul de la Minsk cu toată bunăvoința. Iată ce ne putem aștepta pe de altă parte față de comunitatea internațională. În primul rând, să întărim politica sancțiunilor și să cerem Rusiei să participe în planul de stabilizare. Măsuri suplimentare, așa cum a spus și dumneavoastră, ar putea include sancțiuni în domeniul financiar, energetic, interdicții în ceea ce privește transferul de tehnologii la nivel înalt și interdicții de vize pentru a cere președintelui Putin și acoliților săi și să îi împiedice să organizeze Cupa Mondială în Rusia. În al doilea rând, Criza economică și militară ar trebui să fie susținută prin ajutor umanitar. În al treilea rând, e nevoie de presiune diplomatică pentru ca Rusia să intre într-un adevărat uh, dialog. Ucraina și-a luat angajamentul în ciuda problemelor să ajungă la o soluție pașnică. Acordul de la Minsk este singura soluție pentru a ajunge la pace. Iată de ce considerăm că întâlnirea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, la care v-ați referit, domnule președinte, va da instrucțiuni SEAE, Comisiei și statelor membre pentru a pregăti un pachet ambițios cu măsuri restrictive față de Rusia. O astfel de abordare va fi în conformitate cu rezoluția Parlamentului European din ianuarie 2015. În această perioadă e clar că nu avem nevoie de o atitudine pașnică față de a, autoritățile rusești. Trebuie să restabilim integritatea și suveranitatea țării mele și să îi numim așa cum se, cuvin pe agre- se cuvine pe agresori. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich möchte nochmal einen Punkt festhalten. Mulțumesc. trebuie să fac un comentariu, pentru că, auzind intervenția dumneavoastră, nu pot să mă abțin. Mi se pare inacceptabil să acceptăm că Rusia să ne spună că, de fapt, nu ține cu niciuna din părți în acest conflict. Nu, Rusia trebuie să-și asume responsabilitatea și nu poate fi considerată ca o țară care este în afara conflictului. Este vorba de o metodă care se utiliza înainte de către KGB pentru a, a ascunde realitatea. Domnul Vigan, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc și aș uh, reveni la declarația dumneavoastră ultima pentru a atrage atenția aici asupra unei declarații care a fost făcută sâmbătă în urma evenimentelor de la Mariupol de către înaltul reprezentant uh, vicepreședintele Mogherini, declarație în care se arăta puterea de influență a Rusiei față de separatiști și în care se cerea Rusiei să se pună capăt susținerii militare, financiare și politice față de acești lideri separatiști. S-au făcut referințe și la consecințele tragice ale evenimentului de la Mariupol pentru populația de acolo, care oricum a avut de suferit și e clar că aceasta duce la deteriorarea și mai mult a relațiilor între UE și Rusia. Deci e clar că nu avem o politică de împăciuire, așa cum spunea și excelența sa domnul ambasador, s-a văzut clar din declarația doamnei Mogherini, care a convocat un consiliu extraordinar, care trebuie să aibă loc chiar joi. De asemenea, grupul de contact și-a intensificat lucrările, așa cum a fost menționat și de către domnul ambasador. Victimele în rândul civililor reprezintă un moment tragic în momentul în care descaladarea situației trebuia să înceapă. Acțiunile militare s-au intensificat și toate acestea au fost însoțite de anunțuri venite în acest sens și din partea activiștilor ruși. Bineînțeles că va trebui să răspundem în mod adecvat la nivelul Consiliului de Afaceri Externe și mai târziu, în februarie, dacă situația nu se îmbunătățește, la nivelul Consiliului European din februarie. Autoritățile ucrainiene au declarat că forțele separatiste au susținerea trupelor rusești și au între 200 uh, și 700 de soldați care au venit suplimentar și arme grele. Am avut și un alt incident, incidente de natură teroristă în alte părți din Ucraina, Kharkov, de asemenea un tren mărfar care a deraiat și toate aceste evenimente, din păcate, uh, arată că situația se înrăutățește. Președintele Poroșenko a decretat o mobilizare parțială care trebuie să fie confirmată prin votul Parlamentului și până la uh, o mie de rezerviști vor fi sute de mii de rezerviști așteaptă să fie implicați. Există foarte multe persoane deplasate în jur de 900.000, de mii, acestea sunt ultimele estimări și probabil că cifra va crește și mai mult. E nevoie și de ajutor umanitar, care va fi vizibil și mâine, pentru că comisarul Stelianidis se va deplasa la fața locului și va vedea în ce măsură statele membre vor putea uh, participa la acest efort. Există și un transport care a fost organizat din partea statelor membre și care va fi sub controlul Kievului, dar care include și regiunea Mariupolului. Este vorba aici de un exercițiu de coordonare la nivelul statelor membre și o bună parte a susținerii venite din partea UE vine cu bani cash pentru populația care are cea mai mare nevoie de acest ajutor. Dacă vorbim de eforturi diplomatice, acestea sunt în curs, bineînțeles. În uh, întâlnirile din Normandia, microfonul se întrerupe, din păcate. Quite constructive. Și în ciuda declarațiilor constructive de la Berlin, după întâlnirea din 12 ianuarie, situația la fața locului din păcate, s-a înrăutățit. Eforturile Chievului la nivel diplomatic sunt acelea de retragere a echipamentului și armelor grele cu o a focului imediată și de aceea este păcat că retorica la nivel politic nu a fost urmată de cei care sunt susținuți de Rusia la fața locului altul reprezentat a vorbit chiar în acest weekend cu președintele Poroșenko și cu domnul Lavrov, ministrul de externe, și l-a transmis în mod clar mesajul inclus în declarația de pe 24 ianuarie. Am avut și o întâlnire specială a Consiliului OSCE astăzi o altă întâlnire specială la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și au început dezbaterile chiar astăzi la Consiliul Europei în adunarea parlamentară referitor la dreptul de vot pentru Federația Rusă. Dacă acestea trebuie menținut sau nu. Bineînțeles, e vorba de dezbateri care influențează într-un fel sau altul, sunt influențate într-un fel sau altul de această deteriorare a situației. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă atrag atenția și asupra procesului de reformă, pentru că în timp ce au loc toate aceste evenimente, avem un nou guvern care dorește să facă reforme care sunt susținute de Europa, pe care le așteaptă Europa și care depinde practic de aceste reforme. Reforma bugetului, care a fost adoptată în decembrie, și care reflectă prioritățile de reformă ale noului guvern și introduce elementul de descentralizare în politica fiscală. Este un element esențial. De asemenea, revizuirea bugetului și revizuirea acestui pachet uh, până în 2015, în care se poate ține cont și de noi angajamente cu femeiul și comunitatea internațională care susțin aceste eforturi. Și după cum știți, Consiliul dezbate acum această nouă asistență macrofinanciară și felul în care Uniunea Europeană poate lua parte la aceste eforturi. Bineînțeles, și Parlamentul European va dezbate această chestiune. Reforma legislativă până acum nu a dus la unificarea alegerilor, lucru pe care îl dorește UE, dar proiectul de lege referitor la alegerile locale ar trebui să fie adoptat în curând. Reforma constituțională acum. Aici s-au făcut uh, modificări propuse de președintele Poroșenco după alegerea sa, dar care deocamdată nu au fost supuse votului. A existat și o analiză făcută de Comisia de la Veneția și sperăm că această evaluare să ofere un îndrumar pentru munca pe viitor. Din punctul nostru de vedere, e crucial ca această uh, Comisie Constituțională să înceapă lucrările cât mai repede cu putință și să se includă și chestiunea descentralizării, care ar trebui însoțită de un dialog național inclusiv, toate acestea fiind elemente esențiale din mesajul politic care se transmite Chievului pentru a face față plângerilor ce au apărut în ultimul an de criză. În domeniul anticorupției s-au luat mai multe măsuri anul trecut. Pachetul de legi anticorupție care a fost adoptat de Parlament în uh, octombrie și crearea Biroului Național de Luptă împotriva Corupției. De asemenea, un membru al OLAF a fost uh, implicat în acest proces și avem ambiții față de acest birou care ar putea fi operațional până la vară reforma în justiție, Parlamentul și-a centrat dezbaterile de multe ori pe această temă și aș vrea să vă atrag atenția că există două proiecte legislative uh, rivale, practic, care vor fi dezbătute la Parlament în luna ianuarie. Existat, uh, există și o comisie care s-a creat de către Rada și care analizează cele două propuneri, una din partea președintelui și alta din partea unui grup de parlamentari. Și noi am uh, cere autorităților din Ucraina să se țină cont și de um, sfaturile care au venit de la noi. În ceea ce privește televiziunea publică, um, s-a prezentat un proiect de lege și pe această temă cu multe amendamente și se așteaptă noi amendamente de care se țină cont venite din partea fostului președinte al Comisiei Speciale pentru Libertatea Presei. Avem și îngrijorări în acest sens și de aceea ne-am dori o um, capacitate de um, televiziune publică liberă și independentă cu adevărat în Ucraina. Dar oricum trebuie să recunoaștem că este vorba de o încercare de reformă autentică, așa cum se exprimă în proiectul de program al coaliției și care va fi susținută de conferința internațională ce va fi organizată la primăvară. Reforma funcției publice și în domeniul securității și este și ea în curs și este analizată de misiunea la fața locului din partea um, politicii de securitate și apărare comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mai avem 14 solicitări de intervenție. O să închid lista cu acordul dumneavoastră și nu veți avea decât un minut la dispoziție pentru întrebări, pentru că altfel nu putem să respectăm limitele din primul vorbitor. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult și mă bucur că ați convocat reuniunea de astăzi și dezbaterea privind Ucraina. Am păstrat legătura în timpul weekendului și cu domnul ambasador Elisev în legătură cu situația în înrăutățire din perspectiva securității. Condamnăm întru totul atacul terorist de la Mariupol uh, cu atât de multe victime civile și atât de mulți răniți. Ne exprim condoleanțe în numele delegației pentru familiile victimelor și pentru guvernul ucrainean. Cred că faptul că Consiliul Ministrilor de Externe a fost convocat pentru joi este o ocazie să se transmită un mesaj ferm Moscovei și să se intensifice măsurile restrictive pentru că o legătură clară între activitățile și ofensiva militară a separatiștilor sprijiniți de Moscova și politica Moscovei. Acest mesaj trebuie să fie clar pentru cei care au urechi de auzit la Kremlin. Cred că joia viitoare vom avea o dezbatere a pregătirii primului comitet de asociere parlamentar care să se țină la Bruxelles și aștept contribuția tuturor colegilor la dezbaterea respectivă privind Ucraina. Mulțumesc. Grazie. Io credo che, visto che la situazione sta peggiorando di... di... Mulțumesc, domnul Panzeri. Având în vedere că situația se înrăutățește în fiecare una, una Trebuie neapărat să o, o soluție. De fiecare dată când uh, se întrevede o soluție diplomatică, există voci, printre care Putin uh, principala, care uh, începe practic să, să schimbe macazul. Și exact asta s-a întâmplat și acum. E inadmisibil ce s-a întâmplat, e inadmisibilă anexarea Crimeei și inadmisibilă interferența Rusiei în estul Ucrainei. Însă să nu uităm de asemenea și greșelile uh, săvârșite din cauza anumitor așteptări pe care le aveam în ceea ce privește Ucraina. Mă gândesc aici la integrarea europeană sau de aderarea uh, la NATO sau de întârzierile privind reformele ce trebuie întreprinse. După părerea mea, trebuie să vedem cu cine anume putem impune o soluție negociată. Eu mă gândesc doar la SUA și la UE. Europa trebuie să găsească un fel de coeziune internă de asemenea. Deci, pe de o parte, trebuie să găsim un echilibru între cei care vor răzbunare și cei care vor totuși uh, o împăcare. Uh, Practic, aceasta este proba de foc a politicii uh, noastre externe și pentru doamna Mogherini, clar, uh, e, o, e un test. E nevoie de curaj și multă hotărâre pentru a face față acestei situații. Uh, thank you, Mr. Chairman, and first of all, on behalf of my group, I would Următorul vorbitor, domnul Tenec, și eu doresc să exprim condoleanțe poporului ucrainean și familiilor celor afectate de recentele atrocități din răsărit. Interesant că șeful uh, misiunii OSCE însuși a descris acesta ca fiind un atac deliberat asupra unor zone rezidențiale prin bombardare și atacul rachete. Evident, e un atac terorist care își propune să înspăimânte, să îi terorizeze pe civilii din Mariupol cu peste 30 de decese, femei și copii, printre ei sute de răniți, ceea ce în orice altă parte a lumii ar fi o considerat crimă de război. Deci salut uh, trimiterea celor de la Kiev la procurorul uh, Tribunalului Penal Internațional. Un guvern, uh, în mod independent, poate să recurgă la această modalitate. Sperăm că va fi o anchetă de plină toți cei vinovați să fie trași la răspundere, în special conducerea din așa numitele republici Lugansk și Donetsk. Consider de asemenea, în mod clar, că Uniunea Europeană trebuie acum să urmeze exemplul american, să intensifice, să facă mai severe regim, eh, sancțiunile împotriva Rusiei. Una dintre chestiunile pe care le-am mai spus și înainte este să nege accesul la SWIFT. Ar fi un semnal foarte puternic pentru Moscova că nu mai pot să facă afaceri cu sistemul nostru bancar. Cu toate acestea, așa asta va duce la o împărțire a statelor membre și fac un nou apel în numele grupului meu <clears throat> ca statele membre NATO și ale Uniunii Europene să facă ce face Rusia, adică să furnizeze forțelor armate ucrainene un stat suveran, mijloacele militare să se apere împotriva agresiunii rusești. Câteva tancuri, cum ar fi Abraham sau Lapal, ar uh, descuraja atacurile și agresiunea care se în derulare în stătei Ucraina și Crimea, dar sunt alături de civilii care suferă agresiunea din partea Moscovei și a acestor teroriști din răsărit. Mulțumesc. Thank you, Chair. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vorbim despre fapte. Crimea în continuare anexată și ocupată, implicarea rusă în răsăritul Ucrainei și acum e o implicare și la Mariupol și în regiunea respectivă. Acest lucru trebuie să aibă consecințe. Cred că în alta reprezentată ar trebui să propună ministrilor de externe un pachet de sancțiuni și grupul ECR a vorbit despre sancțiuni concrete, pentru că nu putem să acceptăm așa ceva. Rusia este agresivă și acordul de la Minsk este pus undeva pe un raft, e doar o bucată de hârtie. Pentru noi e important ca înalta reprezentată să facă aceste propuneri și miniștrii să fie de acord. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Moartea civililor într-un conflict militar e un motiv uh, întemeiat pentru a schimba ordinea noastră de zi. În primul rând trebuie să condamnăm aceste asasinate și să cerem să fie pedepsiți cei vinovați. S-a făcut de asemenea și un comunicat de presă din partea președintelui Parlamentului care spunea că rușii sunt autorii acestui masacru. Fiecare are o proprie mm, ă, scala priorităților. Mie mi se pare că încă o dată ceea ce facem noi e să diabolizăm rușii. Numai asta facem în acest mandat. Deci nici nu știm cine sunt autorii. E greu să faci o analiză cumpătată aici în Parlamentul European. Ce contează că 500 de mineri au uh, rămași uh, brocați din cauza unui proiectil aruncat de armata ucraineană? Nu contează asta. Contează doar ce se face, doar ce face Rusia. Însă ne înșenăm singuri și nu facem aici ceea ce trebuie să facem. Noi le dăm apă la moară celor care vor ca noi să ne îndepărtăm cât mai mult de vecinii noștri. Deci nu facem nimic pentru a avea o bună politică de vecinătate față de țările de lângă noi. Domnul Mesaroș. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să salut declarația în alte reprezentate și vicepreședinte a Comisiei. Suntem de acord cu acea declarație. Am dorit, de asemenea, să transmitem condolențe tuturor familiilor afectate, în special la Mariupol, dar și în uh, părțile răsăritane ale Ucrainei. Salutăm de asemenea faptul că va fi un Consiliu de Afaceri Externe extraordinar și suntem siguri și convinși că acum uh, e nevoie de noi să vorbim cu un, un glas în Europa, pentru că altfel Rusia poate să joace acest joc la nesfârșit de acum încolo și nu o să știe nimeni cine vorbește în numele Uniunii Europene. Ce urmează sau ce decurge de foarte simplu că trebuie să vegem ca niciun stat membru să nu se implice în viitorul apropiat în discuții bilaterale la nivel înalt uh, cu Rusia, înainte de avea loc o dezescaladare. Indiferent dacă e o țară mai mare, indiferent dacă e țara mea sau alt stat membru al Uniunii Europene. Și după cum aș vrea să repet, transmitem condolențe tuturor celor afectați și crimele împotriva umanității și crimele de război trebuie anchetate și cei răspunzători uh, aduși în fața justiției. Mulțumesc. Thank you, German. Uh, first, what happens in Mariupol? Următorul vorbitor, ce s-a întâmplat la Mariupol nu e surprinzător, putea fi prezis și a fost prezis. În al doilea rând, formulările din mesajele doamnei Mogherini a domnului Schulz și ale domnului ambasador Jensen, care cer Rusiei să utilizeze influența considerabilă asupra propriilor teroriști, e ceva naiv și contraproductiv. E o confirmare a propagandei rusești și noi cred că n-ar trebui să facem asta. În legătură cu dezbaterea cu rezoluție miercuri, eventuală, pentru că sunt discuții în acest sens, are sens numai avem un mesaj întărit. Dar acțiuni, nu mai avem nevoie de condamnări și e nevoie de acțiune pentru că altfel va fi contraproductiv să mai dezbatem și să avem un nou text. Regret că Parlamentul European și-a atenuat rezoluția din ianuarie față de cea din septembrie, eliminând cuvânt sau termenul SWIFT și, de asemenea, regret că în alta reprezentată a prezentat acel uh, document de pe 19 ianuarie de, de de tont care ar putea fi interpretat de Rusia ca o încurajare, e nevoie, în primul rând, de mai multe sancțiuni pe mai mult război, e nevoie de discuții la Geneva. Uniunea Europeană trebuie să aibă o pondere mai mare. Când e vorba de asta de lovituri sub centură, e nevoie de reacție din partea NATO sau Uniunii Europene care să-i permită Ucrainei să se apere, pentru că altfel Rusia se duce în Crimea și apoi în Transnistria, în într-o perioadă între 9 și 12 luni, după cum spun strategii, și în al patrulea rând, republicile din Lugansk și Donetsk trebuie declarate organizații teroriste. Mulțumesc. I'd like just to, um... Doamna Gomes, aș vrea să mă alătur și eu glasul celor care nu sunt uh, prostiți de acțiunile rusești și de ipocrizia nu doar a Rusiei, ci și a celor din tabăra noastră care sunt pe statele de plată ale Gazprom sau mai știu ale cui și care nu vor să vadă ceea ce e foarte limpede. Deci sunt de acord cu cei care spun că acum e momentul să se treacă la acțiune, nu doar la vorbe. Și acțiune înseamnă sancțiuni, o, o tărâre clară când e vorba de această agresiune și să fie clar că nu e vorba doar de acțiuni uh, interne care au aceste consecințe criminale, pentru că e în mod clar uh, o, un amestec rusesc și nu putem continua să pretindem uh, sau să evităm să spunem lucrurilor pe nume. Dziękuję, panie przewodniczący. Doamna Tiga, doamna Fotiga, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, pentru cuvintele dumneavoastră rostite aici în uh, comisia noastră. Sunt într totul de acord cu multe glasuri care s-au făcut auzite în această sală astăzi, domnul Tanak, domnul Sariusz Volski, domnul Van Balen, doamna Ana Gomes, Cred că este clar că trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Ar trebui să privim în urmă la politica noastră cu încurajările și cu descurajările. Cred că s-au făcut prea multe promisiuni, pentru că nu e o coerență suficientă în ce privește acțiunile proprii. Cred că a venit momentul în care nivelul de sancțiuni să fie la nivelul acțiunilor întreprinse de Moscova. Sancțiunile trebuie să fie mai solide. Cred că e momentul să facem acest lucru. Am spus cu ceva timp înainte că dacă Rusia decide să avanseze, vom avansa și noi cu sancțiunile. Cred că e clar că Rusia a făcut acest lucru și a avansat foarte mult. Cred că ar trebui să revenim la ce cuvinte utilizăm. Să nu uităm de Crimea, de exemplu, pentru că e teritoriu ocupat E un război hibrid care are loc într-o țară învecinată. Deci, trebuie să trecem de la vorbe la fapte și să dăm și sprijin militar. Thank you, Chairman. I think we are all witness. Următorul vorbitor, domnul Ausevicius, cred că asistăm la o Rusie tot mai agresivă împotriva vecinilor. Ce se întâmplă la Mariupol este doar ce face o Rusie care nu mai poate fi oprită. Mă tem că dacă trebuie să aplică mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, Rusia o să găsească o cale să le ocolească și citez să se ridice treptat toate sancțiunile la schimb pentru neocuparea Chievului. Ei amenință Chievul, să ocupe Chievul, dacă noi nu ridicăm nici măcar sancțiunile actuale. Dragi colegi, avem obligație morală și politică să trecem de la sancțiuni la boicot. Dacă noi credem că Rusia e de neoprit cu sancțiuni economice, atunci să avem sancțiuni în sport. Ne-au prostit la Soci cu participarea olimpiadă de la Soci și acum vin altele, alte jocuri în 2018 și înainte, multe campionate europene care urmează să se țină în Rusia. Dacă dăm dovadă de seriozitate, trebuie să trecem la sancțiuni mai mult pentru mai mult. Acesta să fie principiul acum. Și apoi, din nou, trebuie eliberată Nadia Savchenko. E deținută ilegal de către agresorii ruși și ar trebui să fie eliberată ca eroină a Ucrainei. Mulțumesc. Um, thank you. Um, Doamna Canite. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De la semnarea acordurilor de la Minsk, tot auzim despre diverse iluzii că e vorba de o posibilitate de soluționare politică cu Rusia. Dar aici sunt unele idei foarte ciudate. Unele țări uh, vor să aibă discuții bilaterale cu Rusia, ignorând competențele Uniunii Europene. Nu ar trebui să permitem acest lucru. Nu ar trebui să că putem uh, să avem un dialog rațional cu Putin, pentru că arăta de multe ori că acest lucru nu poate să aibă loc. Trebuie să progresăm, nu trebuie să atenuăm sancțiunile, din potrivă trebuie să le facem mai ferme. Sprijinitorii domnului Putin trebuie să fie trecuți pe o listă neagră în Europene. Rusia să fie deconectată de la sistemul bancar SWIFT, să ne asigurăm că Rusia este exclusă din Consiliul Europei, să nu mai fie stat membru. Trebuie să ajutăm Ucraina cu know-how și cu armament, așa numitele forțe ale Republicilor Populare din Lugan și Donetsk trebuie recunoscute ca organizații teroriste. Ucraina lupta împotriva unei agresiuni din partea unei țări mult mai mari și mai puternice, care dă muniție de război luptătorilor proruși. Paldies! Avem obligația să dăm și noi sprijin Ucrainei, pentru că e și viitorul nostru în joc. Senor Brock, usted a dicho. Yo... Domnule Brock, dumneavoastră a spus și vă dau dreptate, A spus că Rusia e părtașă la acest conflict. Mai mult, e un conflict despre care nu putem spune că e un conflict rusesc sau că e o agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. E un conflict în care și ucrainienii sunt implicați. Din punct de vedere logistic și operativ, ucraineni care intervin, intervin acest conflict sunt ajutați de Moscova, asta e clar, însă nu poți prezenta lucrurile ca o agresiune externă din partea unei alte țări. Deci dacă faci asta, uităm practic și factori interni. Însă totuși ne aflăm în fața unei agresiuni, să nu uităm asta. O, o agresiune uh, la imboldul Rusiei, asta e clar. Poate că nu suntem de acord în ceea ce privește uh, analizele noastre, nu știu, ofensivă asupra Chievului, aici ce se întâmplă, însă Rusia e clar implicată în conflict. Și ca politician care mă mir să văd cum stau lucrurile, nu știu, mi se pare ciudat că totuși ascultăm doar o singură parte implicată. E clar că Rusia e agresorul și uh, Ucraina e victima, însă Rusia există totuși, Rusia e o supraputere și nimeni aici nu cere părerea Rusiei. Eu nu știu ca cineva de la AFET să fi trimis vreodată o invitație Rusiei. Să vedem ce are de spus această țară, nu pentru a fi de acord cu ei, atenție, ci pentru a vedea ce au de spus. Cu ani de zile în urmă am discutat cu un responsabil generalului, generalul Efraim Esner de la Tzahal, din armata israelianului și el mi-a spus – poți să faci pace cu dușmanii, pentru asta trebuie să-i asculți. Și el vorbea despre palestinieni care erau considerați atunci ca fiind teroriști. De-aia zic eu că trebuie să-i ascultăm și pe ruși. Nu putem face o politică externă așa, fără ei. Atunci când stabilim condamnări, sancțiuni, deci nu e suficient. Ce putem să mai facem? Să declarăm război Rusiei? Nu mi se pare totuși oportun să facem asta. Domnule președinte, asta nu înseamnă că sunt de acord cu Rusia. Mă opun în mod radical. Însă mă opun radical și faptului că astăzi, aici și în general, nu facem decât să ascultăm o singură parte implicată în acest conflict. Isama. Monsieur le Président, euh... Domnule președinte, cred că avem dreptate să fim revoltați de ce se întâmplă la Mariupol, dar am fi fost mai, știin, mai cinstiți față de noi înșine și politica noastră cu standarde duble dacă am fi avut aceeași atitudine în ultimele 10 zile cu bombardamentul masiv de la Donetsk. Cu alte cuvinte, nu e vorba de a avea două unități de măsură, o politică cu standarde duble. Să fim uh, ofensați în mod legitim, dar într-o singură direcție. Nu există morți buni și morți uh, răi, de o parte sau de alta a frontierei. Pe de altă parte, doream să vă atrag atenția, aș putea să vă dau multe exemple de manipulări. Izetbegovici în fața domnului Kushner recunoaște că a manipulat evenimentele. Evenimentele de la Rașac și altele, dacă am să bine, și de la Timișoara. Și Hitler, modul în care a incendiat Reichstagul. Au fost în istorie multe manipulări, de deci să nu reacționăm doar la evenimente fără a avea o perspectivă și inteligența necesară. În la rând, sunt pe care să pregătim acte de război, suprimând a, legătura la SWIFT un act de război. Eu vin într-o țară care are putere nucleară. Știm ce este un act de război. Sunteți pe cale să pregătiți al treilea război mondial, care va fi unul nuclear. Nu vă dați seama de ceea ce faceți pentru că nu vreți și nu doriți să aveți inteligența unei situații și această perspectivă. Totul e de o parte sau de alta, dar nu așa se pregătește pacea. Mr. Gala. Domnul Gala, mulțumesc foarte mult. O să, să preiau ideea domnului să-l invităm pe ambasadorul Cisov, deși cred că știu ce o să spună. Dar e cineva din sală care crede că s-a întrerupt microfonul vorbitorului. Intervenție fără microfon. Sorry. Scuze, e cineva în sală care crede că un singur tank sau lansator sau un singur soldat o să treacă frontiera din Rusia în Ucraina fără autorizare explicită a președintelui rus? Eu nu cred așa ce. Să spunem lucrurile pe nume. Din păcate, <clears throat> președintele Rusiei e cel care promovează războiul, pentru că are nevoie de conflict și câștiguri teritoriale ca să justifice costurile sociale ale războiului sau de acasă. Aceste costuri sunt distrugerea sistemului de pensii ca să financeze Crimea, prețurile în creștere și peste 4.000 uh, de uh, morți din armata rusă conform Comitetului Mamelor Ruse. Aceasta e situația, iată de ce îi sprijin pe toți cei care au spus foarte clar că joi Trebuie să avem propuneri concrete din partea doamnei Mogherini pentru sancțiuni suplimentare. Mulțumesc. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal, dámy a pánové, rád Domnul Ștefina, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez că acum două zile S-au împlinit 50 de ani de la moartea lui Winston Churchill. Și aș vrea să vă reamintesc că el obișnuit să spună că fiecare tratat semnat cu Rusia are prețul hârtiei pe care a fost uh, imprimat sau dactilografiat. Cred că lucrurile continuă să fie la fel de adevărate și în prezent. Prin urmare, eu cred că trebuie să negociem, da, pentru că fără negocieri nu putem uh, ajunge la sfârșitul niciunui conflict, dar în ce privește sancțiunile, da, e nevoie de măsuri semnificative suplimentare. La ultima plenară din Strasburg am adoptat uh, rezoluția despre Ucraina care spune la punctul 14 că Nimic nu împiedică statele membre ale Uniunii Europene să furnizeze muniție și arme Ucrainei și să furnizeze aceste elemente Ucraine. Aș vrea să fac un apel la statele membre, mai ales la propria mea țară, Cehia, și la prim-ministrul Cehiei, pentru că Cehia recent a dat arme peșmerg uh, în Kyrgyzstan și cer prin ministrului țării mele să ne spună care e diferența uh, combaterii terorismului de către Peșmerga și uh, celor din Ucraina. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, cred că, din păcate, în această incintă la plenară, dar și la comisia noastră. Punctul de vedere al Moscovei este prezentat de către unii dintre colegi și consider că e o situație absolut abominabilă. Intervenție fără microfon. Micro... Domnule președinte, n-am uh, menționat niciun nume. Domnule Preda, v-aș ruga să vă continuați intervenția și comentarii. Eu n-am pronunțat niciun nume, spune domnul Preda. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că am fost foarte trist săptămâna trecută să aflu că colegul nostru Lansbergis i s-a interzis să intre în Rusia ca raportor al Parlamentului nostru pentru această țară în condiții absolut clare. Nu are nevoie de viză, având în vedere că e titular unui pașaport diplomatic, dar i s-a spus că nu va putea să intre în Rusia, că îi se va refuza intrarea pe teritoriul rus și deci nu va putea să ia legătura tocmai cu rușii și cu interlocutori posibili pentru a înțelege mai bine care e situația. Cred că în aceste condiții să avem colegi care exprimă punctul de vedere al lui Putin aici și pe de altă parte să să refuze intrarea colegului nostru la Moscova. E o situație extrem de gravă și vă mulțumesc pentru atenție. Herr Schaffhausen, wenn Sie meinen, dass die richtige Bemerkung Domnul Schaffhausen, dacă dumneavoastră credeți că comentariile domnului Predi era, vă erau destinate, puteți să luați cuvântul je, on, on, va pas, on va pas être hypocrite. Să nu fim ipocriți, domnule președinte, consider că această intervenție. Noi suntem într-un conflict în care în prezent două puteri se opun pentru controlul Europei, printre altele, dar și fața unui proiect euroasiatic. Spun că în prezent nu e vorba de a spune Președintele le întrerupe. Doreați să comentați ce a spus domnul Preda? Nu o să faceți un comentariu suplimentar. Doream să vă spun că e prea ușor să se spună că cineva ar fi aici omul Rusiei. Aș putea să vă răspund evident că dumneavoastră sunteți oamenii Washingtonului. E prea simplu. Nu asta e dezbaterea, nu e ceva demn de adunarea noastră. Să încercăm să înțelegem care sunt bazele și istorice și reale ale unui conflict care ne poate duce la al treilea război mondial. Și eu știu despre ce vorbesc. Vă spun pur și simplu că știu despre ce vorbesc. Kolleginnen und Kollegen, wir erhalten Beziehungen zu Russland. Es sind viele von uns. Dragi colegi, avem relații cu Rusia. Mulți dintre noi am fost acolo în urmă cu câteva luni. Rebecca Harms uh, nu a putut să intre um, pe teritoriul Rusiei, a avut o interdicție de călătorie. Noi, la conferința președinților, am cerut să se suspende această interdicție. Biroul delegației cu Rusia nu va călători acolo, însă e interesant ce ne spunea domnul Secev. Nici domnul Lambert, Lansbergis, mă scuzați, nu are acum um, autorizația de a intra în Rusia. Va avea de asemenea loc și o dezbatere uh, cu ambasadorul uh, Cisev, ambasadorul Rusiei. Și ar fi interesant să participe și uh, colegii noștri la această întâlnire, care cred că e prevăzută pentru data de 2 sau 3 februarie. În rest, astăzi mi s-a spus că domnul Grossman, președintele Parlamentului Ucranian, va veni aici în luna februarie. Deci, în orice caz, va trebui să-l, să invităm. Și presupun că mm, la Strasburg îl putem invita și pe domnul mm, Bușcov, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma Rusească. Deci domnul Pușcov, în calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din, uh, din Dumă, ar putea veni. Deci eu mă gândesc că e poate o, o bună cale de a colabora. Eu întotdeauna mi-am dorit să menținem canalele de colaborare interparlamentare. Domnilor Nard și Schaffhauser, mă adresez dumneavoastră. Lucrurile sunt complicate, e drept. Însă de data asta mi se pare că sunt destul de clare. Rusia a trecut peste granița unei alte țări, a cauzat război acolo. Nu-mi pasă cine are dreptate uh, din punct de vedere istoric, însă Rusia a anexat practic Crimea, un teritoriu care nu îi aparținea, și Rusia acum poartă un război în estul Ucrainei, trimite acolo trupe. Pe teren sunt niște fapte despre care nici nu putem discuta, de deci nu le putem pune la îndoială. Asta se întâmplă. Echidistanța pe care vă o doriți dumneavoastră mi se pare înșelătoare în situația actuală. Cine a început sau nu uh, războiul? Rusia trebuie să respecte acordurile de la Minsk. Deci nu avem cum să considerăm că sunt cu toții practic uh, la fel de vinovați. Rusia trebuie să respecte acordurile de la Minsk, deci e vorba de un tratat internațional semnat de această țară. A semnat tratatul, însă acum nu-l respectă. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, dragi colegi. Vom continua cu ordinea noastră de zi. Domnul Nard. Domnul Nard dorește să intervină. Ați spus că am putea chema și reprezentantul Comisiei de Afaceri Externe din Dumă. Nu e o problemă de echidistanță, e o problemă de politică. Să-i ascultăm și pe ruși cu care nu sunt de acord, după cum spuneam. Însă nu putem... Domnul Brock, tocmai din asta, din motivul ăsta am spus că președintele Comisiei de Afaceri Externe din Duma, domnul Pușcov, va fi invitat Îmi cer scuze de din președintele Comisiei de Afaceri Externe din Dumă. Va fi invitat. Ok, cum kommen jetzt zum Tagesordnung. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, situația drepturilor omului. Stimate coleg, vă rog să preluați uh, conducerea acestei uh, reuniuni. Como vamos con retraso, vamos a comenzar. Avem întârziere. Îi voi da cuvântul imediat domnului Panțeri pentru prezentarea raportului privind drepturile omului. Bine. Allora, eh, vedo di fare una cosa molto veloce. Voi face prezentarea foarte rapidă. Voi încerca. Raportul de anul acesta privind uh, drepturile omului, deci care se referă la anul 2013, este deosebit de important, deoarece redactarea acestui raport coincide cu încheierea ciclului de acțiuni lansate de S.A. în 2012 în acest sector. Mă gândesc la cadrul strategic, la planul de acțiune, la Uh, reprezentantul special pentru drepturile omului, acțiuni pe care Uniunea Europeană le va relansa anul acesta. De aceea, drepturile omului sunt atât de importante pentru noi, fiind o chestiune centrală și orizontală. Noi am organizat o serie de audieri, cea mai importantă în noiembrie, când am ascultat toate părțile implicate, Vă rog să păstrați liniștea și să lăsați uh, pe domnul Panzeri să-și prezinte raportul. Deci la acea audiere am discutat cu diferitele organizații non-guvernamentale în legătură cu elaborarea acestui raport. Am hotărât să avem o abordare tematică și nu geografică și am făcut asta din trei motive fundamentale. În primul rând, din motive politice, deoarece dacă includem în raport toate țările din lume, vom lansa, riscăm să lansăm o dezbatere infinită, nesfârșită. Și am lăsat practic pe planul 2 problema centrală și anume în ce mod Uniunea Europeană își poate îmbunătăți acțiunile de promovare și apărare activă a drepturilor omului în relațiile pe care le are cu țările din afara Uniunii Europene. Al doilea motiv, raportul Consiliului, un document de 362 de pagini în care sunt, cetate, cita, uh, sunt tratate um, sute de țări. Noi vrem ca în raportul Parlamentului să prezentăm o, uh, o sinteză uh, clară și ușor de urmărit, deci nu avem suficient mm, spațiu. Și în al treilea rând, e vorba de raportul pe 2013, noi suntem acum în 2015 și e clar că între timp au avut loc uh, multe schimbări și la bine și la rău, însă dat fiind că e vorba de 2013, ar fi mai bine să ne oferim la teme și nu la, mm, la împărțirea geografică. Deci în acest document se face trimitere la diferitele uh, acte legislative. În preambul se afirmă din nou faptul că drepturile omului sunt centrale în politica Uniunii Europene. De asemenea, este o parte în care se fac propuneri privind îmbunătățirea politicilor UE în domeniul drepturilor omului și democrația. O a doua parte în care sunt discutate diferitele instrumente specifice pe care le are Uniunea Europeană pentru um, drepturile omului și într-o a treia parte sunt tratate aceste acțiuni specifice întreprinse de Uniunea Europeană, acțiuni pentru a sprijini drepturile omului în cadrul uh, instituțiilor multilaterale. Și în sfârșit, implicarea Parlamentului European pentru apărarea drepturilor omului. Bineînțeles, nu a fost deloc ușor au existat aproape 500 de amendamente. Am redactat 25 de amendamente de compromis. Săptămâna trecută a avut loc uh, întâlnirea cu raportorii din umbră, cărora vreau să le mulțumesc pentru colaborarea lor și pentru contribuția esențială la redactarea acestui raport. Atunci am discutat despre mai multe capitole, am ajuns la o înțelegere în legătură cu cele 25 de amendamente de compromis și s-a discutat despre anumite aspecte pe marginea cărora se va și vota. De exemplu, va trebui să definim uh, propunerea de a avea un reprezentant special în plus față de cel pentru actual pentru drepturile omului persoană care va trebui să se ocupe de justiția internațională și dreptul umanitar internațional în cadrul politicii europene pentru drepturile omului. De asemenea, să avem un mecanism de revizuire. Uh, am avut de asemenea și o discuție în legătură cu însărcinarea SAE de a întocmi o listă cu prizonierii politici din lume. Uh, Aici trebuie să vedem cum putem uh, trata în mod sistematic cazurile fără să îi punem în pericol pe acești activiști. Și, bineînțeles, a apărut și a trebuit să ne confruntăm și cu anumite probleme tehnice, de exemplu, în ceea ce privește uh, Sahara Occidentală și Orientul uh, Mijlociu. Alte elemente au fost confirmate în acest raport. Mă refer la minori, de exemplu. Eu trec repede în revistă lucrurile, nu am așa de mult timp. Mă refer la minoritățile religioase sau la violența la adresa femeilor, căsătoriile non-civile între persoane de același sex sau la condamnarea pedepsei cu moartea, tortura, revizuirea regulamentului de la Dublin în ceea ce privește frontierele, care constituie un um, obstacol pentru imigranții care uh, vor să solicite azil. De asemenea, recunoașterea statutului de refugiat climatic, un alt element. Și de asemenea, o ipoteză privind revizuirea orientărilor uh, Parlamentului European în legătură cu promovarea drepturilor omului și democrației conferința președinților, în colaborare cu subcomisia pentru drepturile omului, a hotărât această revizuire. De asemenea, am avut și avizele comisiilor LIBE și DEVE, amendamentele de la LIBE în legătură cu drepturile femeilor și fetelor sunt deja acoperite de aceste idei în raport, însă unele vor fi preluate. În ceea ce prește DEVE, Comisia a contribuit uh, foarte mult. Am introdus și un um, capitol specific privind persoanele cu handicap și am acceptat o trimitere la uh, copiii cu handicap. Mai avem și propuneri interesante din partea altor grupuri, mă gândesc la verzi, înființarea, crearea a două capitole, unul privind utilizarea dronelor și celălalt privind legătura între activitățile sportive și drepturile omului voi avea un amendament oral în legătură cu persoanele apatride. E un raport care încearcă să placeze nou în centrul politicilor europene drepturile omului. Drepturile omului nu trebuie să fie un concept abstract. Drepturile omului implică acordarea unei importanțe deosebite aspectelor din viața reală De asemenea, să nu uităm că sunt niște drepturi inalienabile pe care le are orice individ. Am încercat să am un raport cât mai transparent. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare și îmi doresc ca acest uh, raport să obțină cât mai multe voturi uh, pe 9 februarie la Strasburg. Atunci e prevăzut uh, votul. Domnul Preda, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc colegului Antonio Panzeri pentru textul pregătit inițial, dar și pentru colaborarea uh, dintre noi, mai ales în ceea ce privește amendamentele de compromis. ne-am întâlnit cu ceilalți colegi pentru a discuta vreo 28 de compromisuri la sugestia raportorului. Din punct de vedere al PP-ului, eram de acord cu 19 dintre aceste amendamente de compromis, deci din 28. Voi reveni asupra acestui lucru. Punctele de vedere pe care le-am sprijinit eu au de-a face cu amendamente care ne vor ajuta să ținem mult mai bine cont de chestiunea democrației. Așa cum am spus-o deja la prima noastră dezbatere pe marginea acestui raport, textul pe care îl votăm se referă atât la politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, cât și în ceea ce privește democrația. Deci de aceea am insistat să se facă trimiteri care și la democrație. Prin aceleași amendamente am, ne-am reiterat sprijinul puternic față de existența unui reprezentant al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Și suntem de acord și cu Verdi în această privință. Am insistat uh, asupra faptului că trebuie salutată munca excelentă a actualului reprezentant pentru drepturile omului. De asemenea, cu liberalii ne-am exprimat dorința ca dialogul privind, margini, privind drepturile omului cu uh, diferite țări să fie uh, mult mai eficiente decât uh, până acum. În general, cu socialiștii, liberalii, cu verzii și cu FDD am căzut de acord în legătură cu faptul că Uh, e important importantă atitudinea Tribunalului Penal Internațional, Curții Penale Internațional, în ceea ce privește situația copiilor, mai ales în caz de război, aici am fost de acord, însă au existat, bineînțeles, și elemente asupra cărora nu am fost de acord și în calitate de raportor din umbră de la PP am refuzat o serie de compromisuri propuse, cum ar fi cazul compromisului 26, care cerea o revizire a regulamentului de la Dublin. Grupul nostru nu este de acord. O astfel de chestiune trebuie discutată în Comisia Libe. Noi nu trebuie să uh, ne substituim colegilor de la Libe. Acesta a fost argumentul pe care l-am prezentat eu. asemenea, începește compromisul 10, în care se cerea ca Uniunea Europeană să se exprime în legătură cu dialoguri privind drepturile omului uh, cu țările terțe, într-un mod general. Mie mi s-a părut că dacă am menționat bunele intenții și adevărate angajamente, ar fi poate problematic uneori, deoarece nu e ceva ce poți măsura deci am refuzat uh, să fim de acord cu acest compromis numărul 10. Vă dau exemplu compromisului 18. Am refuzat să se utilizeze anumite amendamente PP drept pretext pentru a face un fals compromis. E cazul compromisului 18, unde se reiau practic doar două cuvinte care nu sunt esențiale, ci oarecum secundare, într-un compromis care se referă la o chestiune foarte sensibilă, însă punctul de vedere al PP-ului nu e deloc reprezentat în textul final acestui compromis, deci cu numărul 18. În ceea ce privește amendamentele înaintate de colegii mei de la PPE, am încercat să uh, respect cât mai mult spiritul acestor amendamente înaintate, deci am cerut raportorului să mențină amendamentele propuse de colegii noștri în loc să introducă cumva ideile din aceste amendamente în textele de compromis, uh, practic falsificându-le. Sahara Occidentală. Nu sunt de acord să apară din nou aici un punct important în acest raport. Deci nu mi se pare acceptabil. Există multe alte uh, locuri în lume unde eu avem probleme legate de drepturile omului. Dar nu mi se pare corect să punem uh, practic uh, degetul clar pe Sahara Occidentală. Domnul Tenec a făcut un raport privind Sahelul, s-au făcut mari presiuni și în loc să vorbim despre Sahel, s-a vorbit despre Sahara Occidentală. Deci nu mi se pare corect uh, ca acest raport atât de important în legătură cu drepturile omului și democrația să devină o nouă dezbatere în legătură cu Sahara Occidentală. Există cazuri groaznice în lume de încălcare a drepturilor omului care nu sunt menționate în raport și se dorește reintroducerea Saharei Occidentale. Dacă facem asta, vom rata dezbaterea din plenară. Deci eu înțeleg, însă sunt vreo 5 amendamente doar din 500 înaintate. Știu că sunt colegi foarte îngrijorați de ce se întâmplă în Sahara Occidentală, însă nu vom putea accepta o singură trimitere la această regiune, deci un uh, raport, dar fiindcă ar fi singura trimitere uh, uh, strict geografică. Deci vrem un raport tematic, cum spunea și domnul Panțeri. Deci noi nu avem cum să avem aici un catalog cu toate cazurile sensibile în raport. Deci, în loc să discutăm despre situația generală referitoare la toate țările și la toate regiunile problematice, nu sunt de acord să uh, prezentăm aici Sahara Occidentală ca fiind problema spinoasă despre care trebuie să discutăm. Sunt și alte ocazii când putem vorbi despre această regiune a lumii, deci nu acest raport este locul potrivit. Domnul Hobbit are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Câteva cuvinte doar pentru a-l felicita pe colegul nostru, domnul Panțeri, și mm, să-l felicit pentru raportul excelent. Uh, a ales bine uh, formatul tematic în defavoarea unei abordări uh, uh, pe țări. Și sunt de acord cu ce spunea domnul Preda. Poate că sunt, nu sunt de acord, nu n-am fi de acord în legătură cu țările incluse. Însă e clar că e un raport care are aceleași priorități pentru toate țările. De ce mai bine că s-a procedat așa cum s-a procedat? Deci, noi uh, pe lista de vot va trebui să sprijinim pe raportor și îl sprijin mai ales pe domnul Panțeri în ceea ce privește sancțiunile privind drepturile muncii, privind uh, căsătoriile, privind uh, includerea statutului de la Roma în statutul general de preferințe, violențele sexuale, mai ales știind cui am acordat, cui am decernat premiul Saharov anul trecut. Alineatul 53 e important, e vorba de interzicerea anumitor ONG-uri. Anul trecut, uh, multe guverne au avut tendința în multe țări terțe să țintească organizațiile de drepturile omului care primeau finanțare din exterior. Deci eu sunt de acord că trebuie spuse aceste lucruri la aliniatul 52. În ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, la aliniatul 54. Știm că pentru unele delegații aceste orientări sunt mai importante. Știm că unele țări își doresc ca acești apărători să poată vizita deținuții în închisori, de exemplu, să e o figură care uneori este uh, criticată de ONG-uri, doar ce nu se uh, implică prea mult. În raport se spune de asemenea că ar trebui să se facă un raport în legătură cu implementarea planului de acțiune. Deci vrem ceva concret și vizibil de pe urma raportului de anul acesta, ceea ce e o schimbare majoră. În ceea ce privește lumea de afaceri și drepturile omului. Eu am fost raportor. În alineatul 44 spune că trebuie să ne asigurăm că victele, victimele pot uh, sesiza acele cazuri de încălcare a drepturilor omului uh, din cauza corporațiilor. Au existat uh, discuții și în cazul Convenției de la Geneva în legătură cu, cu aceste lucruri și știți că exista o diferență între statele membre și comisia noastră. Și asta s-a văzut și în dezbaterele din plenară. Noi am avut o poziție uh, diferite față de cea adoptată de statele membre. Și în ceea ce privește Convenția Drepturilor Omului pentru Persoanele cu Handicap, în liniatul 70, anul acesta vom avea primul raport de monitorizare în legătură cu propria mm, punere în practică a Convenției, deci a Uniunii Europene, vom discuta, cred că, despre asta și în plenară și va fi ceva foarte important, mai ales pentru anul uh, următor. Deci uh, îi mulțumesc domnului Panțeri pentru tot ce a făcut și sunt sigur că se va bucura de un sprijin uh, foarte larg în, în Parlament. Domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-l felicit pe domnul Panțeri în numele grupului ECR Raportorul nostru din uh, umbră nu este aici. Mi s-a cerut să mă exprim în numele dumnealui și al grupului. Am înaintat 14 amendamente la raport, deci colegii, pentru ca colegii să știe care îi sunt îngrijorările. De la la an eu am urmat, urmărit acest raport. Am fost și vicepreședinte cu domnul Howitt la subcomisia de drepturile omului. Și an de an, grupul meu prezintă aceeași îngrijorare și anume că nu prea ne concentrăm așa cum ar trebui pe drepturile civile, și ne, îndrepă, ne apropiem cât mai mult de uh, terenul ideologic. Asta ne îngrijorează pe noi cel mai mult cum ar fi așa numita secțiune la alineatul 42 privind uh, lumea afacerilor și drepturile omului sau uh, acapararea de terenuri într-un alt aliniat. Pentru noi nu cred că acestea sunt prioritățile la nivel internațional când uh, organizații teroriste internaționale de tipul ISIS execută arbitrar oameni, inclusiv creștinii, azidii, turcmenii, musulmani și ea, când femeile sunt vândute ca sclave niște practici barbare nemai văzute din evul mediul încoace. Deci noi ne-am dorit ca pe asta să se concentreze mai mult raportul decât pe aspectele generale legate de economie. Și din punct de vedere tradițional, grupul meu nu are o părere comună. E un grup în care conștiința individuală e importantă, în domenii cum ar fi drepturile de sănătate reproductivă sau căsătoriile între persoane de același sex sau parteneriatele civile. Deci nu vom avea aici o prere colectivă. Însă știu că sunt niște chestiuni esențiale și fiecare va vota așa cum îi va dicta conștiința cu privire la aceste chestiuni. Vă mulțumesc, domnul Austreviciu. Um, mulțumesc, domnule președinte. Grupul ALDE a participat în mod activ la dezbateri și am ajutat să ajungem la un text de compromis. Am prezentat în jur de 30 de amendamente față de proiectul original de raport și recomandări pentru domnul Panțeni, care, din punctul meu de vedere, a creat o atmosferă de lucru foarte constructivă și a încercat să ajungă la cel mai bun compromis posibil. Și Până la urmă, bineînțeles, niciun grup politic nu a obținut exact ce dorea, dar am ajuns la acorduri pentru elementele esențiale ale textului și, în general, suntem mulțumiți. ALDE a prezentat 9 uh, amendamente la care am ajuns la un compromis și considerăm că textul, în ansamblul său, reflectă și recunoaște tendințe importante în domeniul drepturilor omului, atunci când e vorba de țările terțe. Raportul se centrează mai bine acum și este mai echilibrat față de uh, anii anteriori. Aștept să vedem și raportul pe anul 2014, după ce vom fi analizat și recunoscut uh, noi tendințe în acest domeniu, în domeniul politicilor din uh, drepturile omului atunci când e vorba de țări vecine, de exemplu față de Ucraina. Sper să avem o atitudine, atitudine foarte clară și puternică pentru raportul pe anul 2014. În concluzie, domnule președinte, cred că putem fi mulțumiți cu acest raport de compromis pe care îl avem astăzi în față și aștept votul final pentru această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Logbier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să felicit raportorul, în primul rând, pentru proiectul de raport și pentru compromisurile la care s-a ajuns. Am uh, recunoscut amendamentele noastre în 18 amendamente de compromis și s-a lucrat foarte bine. Câteva dintre amendamentele de compromis um, le-am uh, modificat uh, cu sugestii și modificări la compromisurile actuale și vom lucra, așa cum a spus și dumneavoastră, cu un amendament um, oral pentru apatris. Avem mai multe amendamente pentru întărirea luptătorilor pentru drepturile omului, în special în ceea ce privește drepturile sociale, culturale și, de asemenea, uh, cei care luptă pentru uh, împotriva uh, furtului de terenuri și, dacă ne gândim la această temă, am introdus un aliniat propriu pentru dezvoltarea unei strategii care să rezolve aceste conflicte Uh, pentru uh, actele de proprietate. De asemenea, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului ar trebui să susțină sau chiar, așa cum o face acum, sau chiar și mai mult această luptă. Și așa cum a spus și domnul Preda și domnul Panțeri, atunci când se cere uh, un reprezentant înalt pentru dreptul umanitar la nivel internațional, noi ne dorim să avem o poziție foarte clară în acest sens și asta nu uh, slăbește în niciun fel poziția raportorului special pentru drepturile omului, care se descurcă foarte bine. Însă, așa cum am arătat și în alte rapoarte anterioare ale Parlamentului, acest reprezentant special pentru dreptul în domeniul umanitar este esențial și aceasta va întări prezența noastră la nivelul forumurilor internaționale. Vom introduce și un alineat special pentru a da prioritate luptei împotriva traficului cu persoane, un alt aliniat pentru a include sporturile și drepturile omului. În dezbaterea anterioară se menționa faptul că campionatul mondial FIFA va avea loc în Rusia și cred că a sosit momentul să reflectăm ce se întâmplă în domeniul sporturilor și al drepturilor omului în cadrul acestor evenimente alături de poziția oficială a FIFA și, de asemenea, am dorit să includem și problema dronelor, ținând cont de rezoluția din februarie 2014. Avem mai multe amendamente, dar cred că mi-ar lua prea mult timp să le trec în revistă pe toate. Mulțumesc și acum domnul Corau. Va bene, abbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. După cum am discutat deja și în subcomisia pentru drepturile omului, textul, raportul domnului Panțeri este un bun text de compromis. Sunt de acord cu comentariile făcute de colega Lochbiller și noi suntem pentru instituirea unui apărător sau un, unui reprezentant al drepturilor omului pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Bună, Acum voi interveni și eu, spune președintele. Noi nu suntem de acord cu orientarea generală a acestui raport. În primul rând, pentru că pentru noi Uniunea Europeană nu poate da lecții în domeniul drepturilor omului lumii întregi și nu ne place, nu ne place această, această tendință de a ne băga unde uh, nu e locul nostru și nu ne place uh, ce face uh, Statele Unite, ce fac Statele Unite și faptul că instrumentul pentru drepturile omului din UE imită practic um, această tendință din SUA. Am prezentat foarte multe amendamente, uh, lipsesc foarte multe elemente, ce se întâmplă cu Palestina, dispăruții din Mexic, uh, uh, Guantanamo și, de asemenea, conflictul din Sahara Occidentală. Parlamentul nostru are obligația să condamne încălcarea drepturilor omului care a fost uh, comisă de către Maroc în teritoriile ocupate față de uh, populația din Sahara Occidentală. Și nu, așa cum a spus domnul Preda, că e o chestiune pe care nu trebuie să o atingem. În mandatul uh, trecut am înțeles că mai mulți eurodeputați au încercat să viziteze teritoriile ocupate și au fost expulzați de acolo. Parlamentul European are drept misiune să viziteze uh, prizonierii politici și această misiune nu a putut fi realizată din cauza presiunilor făcute de Maroc. La noi acasă, în țara mea, este o chestiune de actualitate. Avem și cauza lui Hassan Ali, unde uh, Ministerul de Interne din uh, Spania a fost practic complice marocanilor negând uh, ce, reședința acestei persoane și trimițând-o practic înapoi uh, unde era urmărită și, de asemenea, misiunea Națiunilor Unite, MINURSO, în domeniul drepturilor omului pentru teritoriile ocupate din Sahara Occidentală, ar trebui să ajute pentru organizarea referendumului cât mai repede cu putință și pentru eliberarea prizonierilor politici care se află în închisorile marocane. Așa că sperăm ca raportorul să țină cont de dreptul internațional și de cadrul reprezentat de Națiunile Unite, pentru că Parlamentul nu ar trebui să urmeze agenda marocană și ar trebui să uh, nu mai mm, fie de acord cu faptul că actorii principali sunt Marocul și Argelia, când e foarte clar că uh, Frente Polisario este practic reprezentantul legitim al acestui popor. Marocul și Sahara Occidentală sunt singurele persoane politice implicate în acest conflict. Și nu trebuie să ne permitem o manipulare a drepturilor omului. Dacă dorim să fim riguroși, trebuie să ne asumăm consecințele și în special să respectăm dreptul internațional. Și acum dau cuvântul domnului Milan Mol. Eu sunt de acord cu el ponente. Eu sunt de acord cu raportorul și sunt de mult timp aici, la Parlamentul European, sunt de acord cu această abordare tematică și cred că aceasta a fost și poziția domnului Preda și, din câte am înțeles bine, și domnul Howitt a avut aceeași atitudine, coordonatorul socialiștilor. Eu am prezentat câteva amendamente care merg tot în acest sens pentru a avea o abordare tematică. Cred că trebuie să fim coerenți. Dacă raportorul dorește să aibă un raport de natură tematică și cred că este o atitudine înțeleaptă, e oarecum dificil și confuz să facem după aceea referințe geografice, pentru că ori includem pe toate, pe toate, uh, toate conflictele sau regiunile unde apar astfel de probleme cu drepturile omului și atunci sunt foarte multe, sau dacă nu, raportul va fi considerat ca unul discriminatoriu care se centrează mai mult pe anumite probleme și nu pe altele. Iată de ce îl încurajez pe raportor tocmai să uh, fie uh, coerent cu această opțiune de a avea un raport tematic. Sau dacă nu, trebuie să fim foarte atenți, pentru că atunci când e vorba de o temă atât de sensibilă din punct de vedere politic, atât de importantă cum este cea a drepturilor omului, nu ne putem permite ca după aceea să ne centrăm doar pe 3-4 situații sau 3-4 regiuni, pentru că asta ar face să piardă din echilibru, din obiectivitatea care este absolut necesară pentru un raport de acest fel și unde se arată încă de la început de către raportor că dorește să aibă un raport tematic. Mulțumesc și acum, doamna Gomes. It's important. Mulțumesc. Cred că este important să avem acest raport anual pe tema drepturilor omului, pentru că în felul acesta reamintim guvernelor noastre că trebuie să fie coerente în abordarea pe care o au în domeniul drepturilor omului, așa cum trebuie să se întâmple și în cadrul politicilor interne. Eu am înțeles foarte bine eforturile făcute și vreau să mulțumesc domnului Panțeri pentru munca sa excelentă la acest raport și pentru felul în care a încercat să țină cont de amendamentele prezentate de colegi, printre care și ale mele, și înțeleg că s-au făcut eforturi pentru a pune în echilibru diversele interese. Însă nu cred că un raport pe tema drepturilor omului se poate face fără o referință directă la anumite situații specifice. Și de altfel eu am prezentat uh, amendamente pe tema Saharei Occidentale. Și aceasta pentru că avem o problemă foarte gravă cu drepturile omului, care nu este doar de domeniul drepturilor omului, dar include și această parte și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că primul articol al Convenției Internaționale pentru Drepturi Politice și Civile și a Convenției pentru drepturile culturale și sociale este tocmai dreptul la autodeterminare. Acesta este primul articol din Carta Drepturilor Omului, este dreptul la autodeterminare, este vorba de un drept al omului al popoarelor, care este practic încălcat și, din această cauză, drepturile individuale nu sunt garantate spun asta pentru că eu consider că cei dintre noi care se consideră prieteni ai Marocului nu ar trebui să fie de acord cu această atitudine. Este o problemă pe care Marocul trebuie să o rezolve în cadrul Națiunilor Unite și nu pot să accept poziția statelor membre care pur și simplu nu doresc să se atingă de această chestiune pentru a nu perturba uh, sau a nu-i deranja pe prietenii noștri marocani. Este vorba de o poziție incongruentă, nu doar din punctul de vedere al drepturilor omului, ci și din punctul de vedere al dreptului internațional. Și tocmai de aceea am adăugat de fiecare dată această mențiune la Sahara Occidentală. Pentru că e adevărat că există și alte regiuni unde sunt probleme și știu de când sunt aici câte dificultăți am avut pentru a vizita Sahara Occidentală și închisorile de acolo. Eu am fost parte a acelei delegații, nu o delegație parlamentară, ci o delegație a grupului politic care a încercat să viziteze prizonierii la Rabat și nu am putut face acest lucru, deși am vizitat închisoarea din Aion și totuși nu am reușit să vorbim direct cu prizonierii, ceea ce este de neacceptat. Nu este o politică bună a celor care spun că sunt prietenii Marocului să continuăm așa. Și o întrebare este esențială este ce face Minurso și de ce nu are un mandat clar pe tema drepturilor omului. Deci, cred că este foarte potrivit și cei care au prezentat aceste amendamente nu va renunța, fiecare grup își asumă responsabilitățile și cred că nu putem să neglijăm această problemă a drepturilor omului în Sahara Occidentală, care are de-a face cu autodeterminarea, acest drept fundamental pentru poporul de acolo. Mulțumesc, doamna Gomes. Acum am să dau cuvântul domnului Ricardo Seri din partea SEAE. Mulțumesc, domnule președinte. Și, din punctul nostru de vedere, vreau să mențin susținerea față de acest raport, pe care îl considerăm ca fiind foarte echilibrat și suntem de acord cu abordarea domnului Panțeri, respectiv una tematică. Așa cum spunea și domnul raportor, documentul apare într-un moment foarte potrivit, pentru că ne aflăm la sfârșitul perioadei de implementare a planului de acțiune pentru democrație și drepturile omului și la începutul unui nou proces pentru a dezbate un nou plan de acțiune și pentru a propune acțiuni și activități pe viitor. Deci, din acest punct de vedere, considerăm că raportul este extrem de util, extrem de valoros, din punctul de vedere al sugestiilor, al recomandărilor pe care le face și pe, de care, bineînțeles, vom ține cont. Câteva dintre elementele pe care le pot menționa este vorba de uh, rolul drepturilor omului în politica externă, uh, introducerea acestui element în toate politicile noastre, lucru pe care am încercat să-l facem și în trecut și o vom face și pe viitor cu noul plan de acțiune, este principala noastră prioritate de altfel în domeniul drepturilor omului. Considerăm de asemenea foarte utilă sugestia concretă făcută în cadrul raportului atunci când se vorbește de implementarea concretă a instrumentelor noastre. Avem o serie de instrumente pe care le putem utiliza, pe care le putem implementa la fața locului și ele trebuie îmbunătățite, implementarea lor de asemenea și din acest punct de vedere avem sugestii foarte bune, constructive din raport. Câteva instrumente au fost deja menționate, e vorba de dialogul pentru drepturile omului, sau rolul delegațiilor centrate pe drepturile omului. E nevoie de o îmbunătățire a acestor instrumente, bineînțeles, alături de Parlament. Cred că mă pot opri aici și aș dori să vă informez de asemenea că lucrăm la un nou raport anual care va acoperi anul 2014 și care foarte probabil va fi gata în luna iunie acestui an. Așteptăm să vedem și raportul Panțerii, care va fi votat luna viitoare. Mulțumesc, domnule Seri, și acum dau cuvântul raportorului. Te ringrazio, obviamente, tutti, tutti relatori. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor și tuturor raportorilor din umbră care au intervenit. Îi mulțumesc colegului Howitt pentru cuvintele sale. După părerea mea, există toate premisele pentru a face o față treabă bună. Aș vrea doar să mă opresc asupra două elemente. În primul rând, Sahara Occidentală. Alegând formatul tematic, din punct de vedere obiectiv, sunt de acord cu colegul Preda, care spunea că nu are rost uh, să ne oprim asupra chestiunilor geografice. Să, în același timp, am primit un mandat din partea raportorilor în umbră, care uh, îmi cereau să mm, prezint o soluție de compromis. Mi s-au făcut mai multe sugestii și spun asta acum din capul locului pentru a evita după aceea să fiu acuzat că nu, lucrurile nu au fost puse la timp. Deci să um, vehiculați ideea de a avea un compromis în legătură cu aceste teme. Ideea mea este să exprim o părere negativă în legătură cu toate amendamentele făcute, deoarece dacă ne întoarcem la abordarea inițială, e bine, aceea era tematică. O spun acum din capul locului pentru a nu fi acuzat după aia că nu am spus lucrurile. Dacă se întrunesc uh, condițiile, bine, dacă nu ne întoarcem de la a cealaltă abordare. În ceea ce privește reprezentantul special pentru dreptul internațional, înțeleg uh, propunerile și observațiile dumneavoastră. Părerea mea e puțin diferită. Eu cred că mandatul uh, reprezentantului special pentru drepturile omului ar trebui extins. Însă, bineînțeles, trebuie să lăsăm democrația să hotărască în legătură cu acest amendament, deci se va vota dacă va trece această idee bine, dacă nu, nu, atunci înseamnă că vom extinde mandatul uh, actualului reprezentant. Acestea fiind spuse, sper că pe 9 februarie să avem un vot care să întrunească o majoritate cât mai largă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panzeri. Încheiem această dezbatere acum. Votul va avea loc pe 9 februarie la Strasburg și următoarea întâlnire pe 2 februarie la Bruxelles la orele 15 și acum vom începe biroul extins, așa că suspendăm ședința pentru 5 minute.